Okay, very well. Thank you for... Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru prezență. Bun venit tuturor. Și începem cu punctul 1 pe ordinea de zi, uh, respectiv adoptarea acesteia. Vă rog să fiți pregătiți să începem. Dacă nu sunt obiecții sau comentarii, atunci se adoptă ordinea de zi. Nu sunt comentarii. Mulțumesc. Anunțurile președintelui. În primul rând, întâlnirea noastră este transmisă pe web, live. Avem și aplicația e-meeting pentru membri și pentru asistenți. Este disponibilă pe tablete, pe calculatoare. Aveți toate documentele de lucru disponibile. Punctul 3. Adoptarea proceselor verbale uh, din septembrie. Dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul întâlnirii, atunci aceste procese verbale se declară adoptate. Și acum începem cu votul la raportul Guvernanța Uniunii Energiei. Avem uh, doi raportori, domnul Turmes și doamna Michel Rivasi de la Versi, din partea celor două comisii, ITRE și ENVI. Am lucrat împreună la acest dosar atât de important pe tema Uniunii Energiei. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru o cooperare foarte bună, în special domnului Buzec, președintele uh, de la ITRE și celor uh, doi raportori. Am să dau acum cuvântul domnului Olaf Henker, vicepreședinte, pentru a face câteva comentarii introductive. Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața tuturor! În primul rând, trebuie să vă transmit că domnul Buzek este bolnav și din partea dânsului Ah, îmi cer scuze și din partea tuturor colegilor ah, îi dorim sănătate pentru a se reîntoarce curând aici la lucru. Am ah, avut și raportul în ceea ce privește directiva pentru eficiența energetică și energiile regenerabile. L-am votat pe 28 noiembrie la ITRE. Am avut 1700 de amendamente la propunerea comisiei și cred că nu mai are rost să vă spun că este o adevărată provocare să faci față unei propuneri atât de complexe care are legătură cu multe alte dosare într-o ședință uh, comună de comisii. Vreau să mulțumesc coraportorilor, președintelui Envi și raportorilor din umbră care au lucrat la acest raport pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o de-a lungul procesului. Atâta este tot din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem atunci la vot direct și aș vrea să-i rog pe toți membrii care nu au luat încă loc să o facă. Aveți încă 20 sau 30 de secunde la dispoziție, vă rog. In the meantime, push your cards in și între timp pregătiți-vă cardul de vot. I hope we are all prepared and complete because this is to be a quite Sper să fim pregătiți pentru că avem ceva voturi care ne așteaptă. Amendamentul 200, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum vom face un prim test pentru votul complicat de astăzi, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 4, 484 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, doriți să facem o verificare? Vom face o verificare atunci. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, verificare. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 501 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă verificare electronică la 48, cum doriți. S-a închis votul. Se adoptă. Doreați să verificați, vedeți că într-adevăr s-a adoptat, nu-i așa? 49 pentru, 502 și 503. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. nouă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. zece pentru, Pe, împotrivă, abțineri, se adoptă. Foarte bine, vom face o verificare, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Împotrivă. țineri se respinge. 512 pentru. Împotrivă. Vom face o verificare la 512. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum compromisurile complicate 3A. Vom face un vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 3B. Din nou vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 516 pentru 516 spuneam pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Foarte bine, facem o verificare dacă doriți. Aveți dreptate, se respinge. Voturi foarte strânse, după cum vedeți. 50 și 517 identice pentru împotrivă abțineri se resping. Doriți o verificare? Foarte bine. Facem o verificare electronică la 50 și 517. S-a închis votul. Se resping. De data aceasta aveam dreptate. 518 pentru, împotrivă, abțineri. Oricum veți cere o verificare, așa că o vom face. S-a închis votul. Se adoptă. 519 pentru, împotrivă, se adoptă. Deci, încă o dată, pentru 519. Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Se adoptă. Verificare. Foarte bine. Vom verifica. S-a închis votul. Se adoptă. 520 pentru. Vă rog să ridicați mâna mai bine. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Foarte bine, vom face o verificare cu plăcere. S-a închis votul. Aceeași majoritate se adoptă. Amendamentul de compromis 2A. Vom face un vot electronic. S-a deschis votul. 2 A, deci s-a închis votul. Se adoptă. Trecem atunci la compromisul 11 pe pagina 12. <coughs> pentru. Deci compromisul 11 pentru. Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, dar probabil veți dori o verificare, așa că o facem. <coughs> I can... S-a închis votul. Aveam dreptate, se adoptă. Acum pagina 16, compromisul 4. Cine este pentru, să ridicați mâna, vă rog. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5A, vot electronic. Închidem votul și se adoptă. Pagina 24, 6, 43. pe pagina 24 ziceam, 643 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe pagina 25, amendamentul de compromis 6A, vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 7, pagina 30, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 751 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți o verificare? Foarte bine. Deschidem votul. La amendamentul 751. Se respinge, într-adevăr. 752 pentru, împotrivă, se respinge. 753 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Facem o verificare la 753. S-a închis votul. Se respinge într-adevăr. 754 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. S-a închis votul. Se adoptă. 755 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 756 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 757 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 758 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26, agri, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 759 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 760 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 761 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. La amendamentul 761. S-a închis votul. Se respinge. 762 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 764 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 765 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 766 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 767 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Foarte bine, verificăm la 767. Close. Rejected. Se respinge. Trecem acum la pagina 39, 787, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 789 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La care dintre ele, 789, facem o verificare, atunci s-a deschis votul. S-a închis și se respinge. 790 și 91 pentru, încă o dată pentru, ridicați mâinile, vă rog, împotrivă, abțineri, se respinge. 792 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 793 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 794 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 795 pentru... Nu, mă scuzați, spune președintele, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru... Nu, atunci este caducă, deci nu mai votăm. 513 și 796 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 803 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 805 pentru împotrivă abțineri. Vom face o verificare. pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare. S-a închis. Dragi colegi, știu că sunteți uh, obosiți acum înainte de Crăciun, dar vă rog să ridicați mâna, pentru că altfel e greu să conduc voturile. 811 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Of course, check. Verificăm. And What is <laughs> closed? S-a închis votul. Se respinge. 92. Vă rog să ridicați mâna împotriva. Abțineri. Respins. 812 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 813 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 814 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 815 pentru, nu e caduc. 816. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis și se respinge. 93. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a închis. Se adoptă. Îmi pare rău. 817 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis. Respins. 818 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 819 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Bine. Se închide. Da, aveți noroc, se respinge. Agri 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 820 caduc, 821 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum avem 832 de votat pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri. Eu zic că se adoptă, dar haideți să verificăm. Se închide. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum sărim la pagina 50, compromisul 13, cinei pentru, împotriva, abțineri se adoptă. compromisul 14 acum, pentru, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă adoptă, dar eu zic să verificăm. Haideți să verificăm. S-a închis votul și pare foarte rău pentru dumneavoastră, dar se adoptă. 885 pentru, împotrivă, abțineri Trebuie să verificăm pentru că nu prea văd uh, nimic la stânga. Hmm. Se deschide votul. Mulțumesc. Deci verificăm 885 și se închide votul. Acesta a fost motivul pentru care am verificat. E clar, se respinge. Compromisul 15 acum. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă? Nu cred că e nevoie să verificăm, a fost foarte clar. Compromisul 16 atunci. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Și acesta trebuie verificat electronic, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă, din păcate. 926-928 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 929 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să-l verificăm pe 117. Se închide și se adoptă. 935 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 și 930 împreună, pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Se închide și se adoptă. 931 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți o verificare? Bine, verificăm. S-a închis. Se respinge. 934. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se închide. Se adoptă. 932, 933 sunt caduce și de aceea mergem direct la 936, 937 pentru, cinei pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 943 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. se închide și se adoptă. O sută douăzeci și patru împreună pentru. Vă rog să ridicați mâna foarte sus pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. What is closed? S-a închis. Respins. Fine, so then all block, big block falls. Acum trecem mai departe la pagina 61, cade un bloc foarte mare aici. O să vă aștept să găsiți și votăm amendamentul 974 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 975, 976, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 976, 978 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 980 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm, dar haideți să, dacă vreți, verificăm. S-a închis. Compromisurile 18A, 18B pe care le votăm electronic. Mai întâi 18A electronic la pagina 62. Putem uh, aștepta ca să le găsiți. Și 18A. Votăm electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis, se adoptă. B e caduc și mergem mai departe la pagina 68 ca să votăm. Ați găsit? 1038. Amendamentul 1038 la pagina 68. Bun, deci cine pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Trebuie să-l verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 1043. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 1044. Pentru? Scuze, spune președintele, nu, dar nu o să verificăm, era evident. 1044. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 20 la pagina 71. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar vreți să verificăm? Deci, haideți să-l votăm electronic. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la pagina 75 și votăm compromisul 23. Cine-i pentru, vă rog? Împotrivă? Abțineri? Se verifică. Dacă a votat toată lumea, s-a închis. Respins. Așa că trebuie să trecem prin toate aceste amendamente 1106 pentru. Suntem la pagina 75 pentru ca să știți, votăm amendamentul 1106 la compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11. Da, vreți să verificăm pe 06. Bine, haideți să-l verificăm. S-a închis. Respins. 11.07 pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate se respinge. Compromisul 24, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea pentru prima jumătate a voturilor. Iar acum o să dau mai departe gestiunea voturilor la colegul de la ITRE. Trecem mai departe, compromisul 26. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem mai departe la compromisul 27. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, în evident. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, nu, 29, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 1204. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 163 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, dar cred că este acceptat, este adoptat. S-a închis votul. Se adoptă uh, acum un 207 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum trecem la 12.08 pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că trebuie să-l verificăm pe 12.08. S-a deschis votul electronic, s-a închis, respins. Acum Trecem la 39. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificare. Se deschide votul la 39. Se închide. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1210. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 12-11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să-l verificăm? 1211. Se deschide votul. Care-i problema, spune președintele. Am închis votul. Se respinge. 164 și 12, 12 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Cred că trebuie să-l verificăm. Haideți să deschidem votul. Acestea două. Se închide. Respins. Acum Amendamentul 12-14. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu zic că trebuie să-l verificăm. Îmi pare rău. Am greșit eu, mi s-a spus, deci trebuie să trecem la 12-13. Cine-i pentru el? 12-13, pentru, împotrivă. Abțineri? Și pe acesta trebuie să-l verificăm. 12-13. Se verifică, s-a deschis votul electronic. S-a închis. Respins. 12-14 acum. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 12-15. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Acum 12.23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vreau să-l verificăm. S-a deschis votul electronic. S-a închis. Se adoptă. Trecem la 12.21 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie verificat din nou. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Pare rău. 12-22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12-24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, se respinge. Da, verificăm 41. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Foarte bine. 12.25. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum mergem la 42. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 12.26. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum trecem la 12.49 pentru împotrivă abțineri respins. Acum vot în bloc 167, 1256 și 1257 pentru cine este. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie verificate. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la 168. Împreună cu 1261 sunt identice cinei pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 1265 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 1266 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 1276. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 1268. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Mergem la 169 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vreți să verificăm? Da. 169. Se verifică. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Acum trecem la amendamentul 1271, 1272, 1273 și 1274 împreună. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 1275. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Absolut sigur. Respins. 12 și... nu. Acum compromisul 30. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificare. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 31A. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să-l verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1416. De fapt, mult mai departe, pagina mea 101, vă dau timp să-l găsiți. 1406 este amendamentul. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Și trebuie să-l verificăm pe 1406, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Mergem la compromisul 32. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și mergem mai departe la amendamentul 1437. Vă dau timp să-l găsiți. 1437 la pagina 105. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 1438 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14.39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14.40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14.41 pentru, împotrivă. Abținere, a spus președintele. Nu, deci mai întâi respingeri, după aceea abțineri se corectează președintele. Încă o dată, mai încerc o dată. 1441 pentru. Împotrivă. Abțineri, respins. A, verificăm. A, nu, adoptat. Bine, bine. Haideți să-l verificăm electronic. 14.41 s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă, da. 14.45 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 14.45 verificăm. Pentru. Ă, adică s-a deschis votul, Ce scuze. S-a închis. Respins. Vot în bloc amendamentul 186, 1444, 1449. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri? Respins. 1443. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Adică nu, adoptat, spune președintele. Scuze, spune președintele. Vreți să verificăm? Bine, 1443. Se verifică prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 1446. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 1446 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 189. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 1447. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 187. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, se respinge, spune președintele. Vot electronic se deschide 186, spune președintele, 187 se corectează. Votul electronic s-a deschis. S-a închis votul electronic și se respinge. Compromisul 33. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 34. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 35. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 36. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 37. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1468. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1482 și amendamentul 1484 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1483 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 197 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. S-a deschis votul la 197. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1485. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vreți să-l verificăm? Haideți să-l verificăm. Pe 1485 s-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Compromisul 41. Aici Cred că trebuie să începem direct cu un vot electronic pentru că pare să fie foarte strâns. S-a deschis votul la compromisul 41. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 42. Vreau direct electronic dacă vreți și dumneavoastră se deschide votul S-a închis. Se adoptă. Compromisul 43. Nu, îmi cer scuze. Amendamentul 1492 mai întâi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți o verificare? Se verifică 1492, amendamentul 1492. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 1494 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, compromisul 43, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1496. Nu, 95. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 1496 pentru. Împotrivă abțineri, respins. Compromisul 48, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Acum sărim la amendamentul 1522 la pagina 114, la pagina mea, amendamentul 1522. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm, sigur, 15-22. Votul electronic s-a deschis. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 15-23. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 1523. Vot electronic s-a deschis. S-a închis. Se respinge. Acum trecem mai departe la compromisul 49. Vot electronic de la început. Pare strâns, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 50. Fiindcă ai strâns, vă rog, vot electronic s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 51. Vreau să votăm electronic de la început. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 52, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1582 la pagina mea 120. Cine-i pentru? Împotrivă. Trebuie verificat. Amendamentul 1582, vot electronic, s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Mergem acum la 1586, la pagina mea 124, 1586. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, dar haideți să-l verificăm totuși. S-a deschis votul electronic. S-a închis. Și se adoptă. Trecem la 16.24 și 16.25 Pentru împotrivă. Abțineri. Trebuie verificat. 16, 24 și 16, 25 se adoptă. Compromisul 53. Aș vrea să-l verificăm electronic direct. S-a închis se adoptă. Amendamentul 1633. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins. Amendamentul 1634. Pentru, împotrivă. Abțineri, cred că e respins. Dar vreți să-l verificăm. amendamentul 1634. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 1636. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 1637. Amendamentul 1637. Pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. 1638. Verificăm 1638. Pare să fie un vot strâns. S-a deschis votul 1638. The vote is closed. It is accepted. 1639. 1639 pentru, împotrivă, abține, respins. 1640 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul la 1640. Vote is closed. It is accepted. Se adoptă. Acum trecem la 1645 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic. Nu mi-e deloc clar. S-a deschis votul. 1645. Closed. Is rejected. Respins. 16.47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 16.47, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 16.46 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 1648 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 1649 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. E un vot mai strâns. A deschis votul la 1649. The vote is closed. S-a închis votul, e respins amendamentul 1650. Pentru, împotrivă, abține respins. 1651. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1652 și 1653 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic, însă 1652 și 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptă. Amendamentul 160, 54 și 55. Pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. S-a deschis votul 1654, respectiv 55. S-a închis votul respinse. 1657 pentru, împotrivă, abține, respins. 1656 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul electronic s-a deschis la 1656. S-a închis votul. Se adoptă. 1659 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Cea de-a doua parte. Verificăm prima parte la 1659. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Respinsă. Bine că am verificat, diferența era mică. Trecem la cea de-a doua parte, la 1659, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 1660, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1661, pentru, împotrivă, abțineri, e pe părți. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 1661. Se adoptă. Compromisul 44 e un vot strâns. Aș vrea să începem cu vot electronic. S-a deschis votul, s-a închis. 1661. Se adoptă. Acum trecem la compromisul 45, pe pagina următoare. Verificăm tot prin vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1678 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1679 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1680 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1681 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 1682 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la compromisul 46, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1686 și 87 identice pentru, împotrivă, abțineri respinse. 1688 și 9 împreună. Pentru, împotrivă, respinse. 1691, respectiv 62 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 1693 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1600, verificăm electronic 1693. S-a deschis votul. S-a închis Se adoptă. Vă mulțumesc. 1694. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 47. Vreau să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se acceptă. Amendamentul 1699. Pentru, Împotrivă. Respins. 1700 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. Trecem la compromisul 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la amendamentul 218 și Agri 2. Pentru, împotrivă, abțineri respinse. 216 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 219 pentru, împotrivă, respins. Verificăm 219 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă, se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 228 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 262 pentru, Împotrivă, abțineri. Uh, vreau să verificăm. Vot electronic la 262. S-a închis votul. Se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 59, vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. The vote is closed. Închis votul. Se adoptă. Considerentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 8. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 268. Următoarea pagină. Pentru, împotrivă, abține, respins. 269 pentru. Veți o verificare electronică la 268. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptă. 269 pentru. Nu văd să ridice nimeni mâinea, mâna no, that's why. <laughs> rejected. Uh, abstentions rejected. Respins. 271 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 273 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 274 pentru, împotrivă, abțineri. Mă iertați. Împotrivă, respins. 60. Amendamentul de compromis 60. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 61, vot electronic. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Acum trecem la 277 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 283 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 284. Vreți să verificăm 283? Nu, mă bucur. 284. Pentru, împotrivă, abține, Respins, clar. Trecem la compromisul 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 289 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm electronic. 289. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 63 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 297 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 66, vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Now let's go to compromise 67. Amendamentul 308 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 308. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 68 și 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 339, la considerent împreună cu Agri 8 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 341 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. The vote is closed. Accepted. Accepted. Se adoptă. Compromisul 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum trecem la 348 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins. Compromisul 72, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Compromisul 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la 369. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 370. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 74. Vot electronic. Deschide votul. S-a deschis votul. The vote is closed. închis votul. It is accepted. Now we go to compromise. Trecem acum la compromisul 75. Vă dau puțin timp să-l găsiți. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 389. Împotrivă, ă, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Vreau să verificăm, nu e deloc clar. Deschidem votul la, considerent, la amendamentul 26. S-a închis votul. Se adoptă. 391 pentru, împotriva abțineri, respins. Vreau să verificăm compromisul 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 392 pentru, împotrivă, abțineri. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 393 și agri 10 împreună pentru, împotrivă, se adoptă. 395 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 396 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la compromisul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 404 Pagina 150, 404 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Veți să verificăm, verificăm. La considerentul 404 s-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. Compromisul 79 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la Agri 11 pentru, potrivă, se adoptă. Compromisul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 82. Vreau vot electronic. Deschidem votul. S-a închis. La 82 se adoptă Trecem la compromisul 83. Împotrivă se adoptă. Trecem la compromisul 84. Pentru, împotrivă, abțineri. Uh, Accepted. Ok. Adoptă. Trecem acum la compromisul 84. Vot electronic. Vreau să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 86. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 87. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. Trecem la 439, următoarea pagină pe lista dumneavoastră de vot, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 440, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 88, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 89, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 447. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 448. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 448 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 90 pentru Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 91. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 456. Amendamentul 456 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul 456. The vote is closed accepted. 455. 4-4. Who's in favor? 4-5-5. Sorry. Who... 455. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 92. Compromis pentru împotrivă abțineri se adoptă. 461. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 93. Compromisul. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 465. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prin vot electronic. 465. The vote is closed. Închis votul. Richard. Uh, respins. Acum Urmează un vot în bloc de la 202 până la 207 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Acum am ajuns la votul final, e un vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 61 la 46, felicitări! What? Congratulations. Maybe the rapporteurs want to say two words. Yeah. yeah. Well, first of all, big, <laughs> calm down, ladies and gentlemen. First I would like uh, liniștiți-vă, doamnelor și domnilor, îi felicit pe cei doi raportori, doresc aceștia să ia cuvântul, nu doresc. Le mulțumesc și colegilor de la Comisia ITRE și vicepreședinților, mie însumi. Avem un vot, votul în plenară va fi în ianuarie 2018. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Ședința noastră se suspendă.